Abbiamo le interrogazioni. Doamne și domnilor, începem reuniunea publică. Întrebări către comisie. Prima întrebare prezentată de doamna Quisthold și pe care vă prezint acum pe scurt se referă la raportul anual uh, al stării Uniunii Europene privitoare la drepturile omului, democrația în lume, pentru Serviciul de Acțiune Externă în 2016. Acest raport așadar va fi publicat doar în cursul acestui an, pe 16 octombrie. Întrebarea e, sunt proiecte în viitor ca să se publice acest raport în prima jumătate a anului? Uh, Dau cuvântul reprezentantului Serviciului de Acțiune Externă, domnul Amador Sanchez Rico, șef de Divizie Drepturile Omului. Vă rog. Vă rog, domnule, aveți cuvântul. Thank you, Mr. Chair. Vă mulțumesc, domnule președinte. Raportul anual pe drepturile omului și democrație în lume 2016 a Uh, primit acordul statelor membre și va fi adoptat în săptămâna viitoare în Consiliu fără discuție ca punct A. Adoptarea acestui raport vine foarte târziu în anul acesta și acest lucru se datorează între altele și faptului că am hotărât să ne concentrăm pe revizuirea la jumătatea parcursului pe drepturile omului și democrație 2012-2015, publicată în luna iunie. Dar um, este vorba totuși de un uh, întreg proces care ia foarte mult timp și apoi acest raport care se întinde pe mai mult de 300 de pagini trebuie tradus în toate limbile oficiale. Știm că adoptarea foarte mm, târzie de la SAE afectă și, uh, afectează și raportul, raportul anual uh, Uh, și, într-adevăr, se va întârzia până la începutul anului viitor. La Serviciul de Acțiune Externă avem, constru- avem discuții constructive în ceea ce privește simplificarea acestui raport anual, astfel încât raportul să devină și mai scurt și mai ușor de citit. Vă mulțumesc! Passiamo Non so se ci sono reazioni, se no passiamo alla seconda interrogazione che è stata presentata dall'onorevole Austrevicius. Bun, nu știu dacă uh, sunt comentarii, dau cuvântul domnului Austrevicius pentru a prezenta a doua întrebare către Serviciul de Acțiune Externă. Deci, situația e clară. Uh, atunci dau cuvântul domnului Fernando Andes Înghimare, șef de divizie pentru Rusia, pentru a da deja răspunsul la această întrebare pe care nu o mai prezentăm. Uh, thank you, Chair. Well, let me begin... Vă mulțumesc, domnule președinte. Înainte de toate, țin să-i mulțumesc domnului Austrevicius pentru întrebarea sa și pentru faptul că acordă atâta atenție acestei încălcări atât de grave a drepturilor omului. Rezoluția Parlamentului din 17 mai este de asemenea salutară. alta reprezentantă, doamna Mogherini, a spus că și dumneavoastră este preocupată de uh, intimidările și situația drepturilor omului din Cecenia. În 2017 se vorbește despre se, se cere investigarea promptă a cazurilor de răpire din Cecenia. În 24 aprilie, la Moscova a avut loc o întrunire cu ministrul Lavrov, după întruniri cu reprezentanța ai societății civile ruse și discutarea situației drepturilor omului, inclusiv situația din Cecenia. De asemenea, în 11 iulie a avut loc o întrunire cu Serghei Lavrov și aici la Bruxelles. S-a vorbit în, uh, comi în uh, Comisia Permanentă OSCE și la Consiliul Europei. De când rapoartele acestor violențe au fost făcute publice, s-a luat legătura cu apărătorii drepturilor omului de la fața locului, cu ONG-uri internaționale și cu ziariști inclusiv cu cei care s-au ocupat de această campanie, tocmai pentru a ne ține la curent de informația de pe teren și pentru a oferi sprijinul nostru. Misiunile UE la Moscova au uh, discutat situația și s-au coordonat ca atare s-au acordat uh, vize pentru persoane care fac, au făcut obiectul uh, violențelor și persecuțiilor. pentru apărătorii drepturilor omului, eh, pentru a-i sprijini, eh, e clar că aceasta este o prioritate pentru Uniunea Europeană și pentru regulamentul 2014-2020 al UE. Vom cere în continuare autorităților ruse să, să asigure siguranța tuturor cetățenilor eh, ruși și să ancheteze toate Uh, cazurile de răpiri și ucideri, precum și cazurile de violență bazate pe orientare sexuală. Uh, s-a făcut o declarație la Strasbourg săptămâna trecută în uh, întrunirea miniștrilor de la Consiliul Europei. Această declarație va fi reiterată mâine la Viena în Consiliul Permanent OSCE. Um, avocata poporului din Rusia a promis că va face lumină în aceste cazuri. În septembrie a avut loc o vizită în Cecenia, a fost un pas bun în, înainte în ceea ce privește investigarea acestor cazuri. E vorba despre execuții extrajudiciare, persecutarea persoanelor, din, persoanelor LGBT, și discriminări, cer, precum și răpiri. S-a cerut autorităților să ancheteze fără întârziere aceste cazuri, astfel încât persoanele care se fac vinovate de aceste cazuri sau de complicitate să fie trase la răspundere. S-a lansat o anchetă cu câteva luni în urmă. Înțelegem că elementele din această anchetă rămân deocamdată confidențiale. UE a invitat autoritățile ruse să uh, o pună la curent în privința a ce s-a mai întâmplat cu această anchetă. La Consiliul Europei, săptămâna trecută, Federația Rusă a salutat declarația UE, dar încă tot nu a pus la dispoziție niciun fel de informații în privința anchetei. În ceea ce privește posibilitatea întreprinderii de alte măsuri, știți bine, UE a lansat o serie de măsuri restrictive printre care uh, s-a uh, făcut și o listă cu persoane, inclusiv uh, șeful Republicii Cecenie, Cecene. Alte măsuri restrictive în ceea ce privește încălcările drepturilor omului sunt luate în calcul. Suntem convinși că sprijinul Uniunii Europene pentru drepturile omului din Federația Rusă trebuie continuat. Știți bine că sprijinim în continuare apărătorii drepturilor omului și legăturile dintre uh, apărătorii drepturilor omului din uh, Uniunea Europeană și din Federația Rusă. Este vorba despre unul dintre cele cinci principii exprimate în 14 martie 2016 la Consiliu. Mulțumesc! Grație. Austrevicius. Mulțumesc, domnul Austrevicius. Thank you, the External Service Representative. Mulțumesc reprezentantului uh, SAE pentru acest răspuns oral la întrebarea mea. Mm, consider că este o problemă importantă. Este vorba despre uh, unul dintre cazurile cele mai grave de încălcare a drepturilor omului din Federația Rusă, înregistrată de curând. Înregistrat de curând. Țin să subliniez faptul că uh, o parte din autoritățile Federației Ruse se fac vinovate de aceste cazuri. Cecenia se bucură de uh, niște drepturi de regiune autonomă, dar este subordonată direct Moscovei. Uciderile și uh, aici uh, nu vorbim de câteva, vorbim de câteva zeci de persoane ucise, vorbim de zeci de uh, persoane din comunitatea LGBT care au fost răpite și ucise în secret. Deci aceste ucideri fac parte dintr-o campanie sistematică, nu e vorba așa despre niște accidente cineva e în spatele acestor uh, acte, cineva dă ordinele, cineva supraveghează și monitorizează acest întreg proces de răpire și ucidere. Nici nu se știe exact la cât se ridică persoanele, la cât de multe sunt persoanele dispărute și ucise până la urmă. Odată ce unele dintre anchete vor fi dat roade, um, sper că cât mai devreme cu putință, ar trebui să întreprindem și noi o serie de acțiuni la nivel european. Sunt convins că unii dintre înalți oficiali, înalții oficiali ceceni, printre care și președintele Kadirov, persoane din anturajul său apropiat trebuie trase la răspundere. Și trebuie întreprinse sancțiuni individuale la adresa acestor persoane. Dacă nu, vor scăpa nepedepsite și vor continua cu astfel de încălcări teribile ale drepturilor omului concordo con lei, onorevole Austrevicius. Președintele, de acord cu dumneavoastră, domnule Austrevicius. Eh, c'è una terza interrogazione. O a treia întrebare din partea domnului Henkel. Problema e că nu e de față reprezentantul Serviciului de Acțiune Externă care a trebuit să răspundă. Vă rog. Jean-Pierre Bou. Da, e vorba de Jean-Pierre Bou care va sosi în 50 minute, dacă sunteți de acord. Nu știu, e vorba de aproximativ 20... Ați prevăzut aproximativ 20 de minute pentru fiecare întrebare, așadar încă nu a sosit pentru că am, am prea din timp. Președintele, întrebe domnul Henkel, așteptăm 5 minute ca să vi se oferă un răspuns, de altfel nici nu avem uh, alternativă. Bun, așadar 5 minute de pauză. Perché poi alle 4 e mezza abbiamo... No, prima abbiamo la mia... Uh, apoi avem raportul meu și apoi avem singura audierea privitoare la situația romilor din Balcani. La 16.30 uh, trebuie să trecem la alt punct, așadar. Facciamo che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 tot reprezentantul Serviciului de Acțiune Externă. Așadar, domnule Henkel, aveți cuvântul. Așadar, bine, eu deja am prezentat întrebarea, nu mai vreau să o repet. E vorba de situația din Venezuela și faptul evident că guvernul de acolo încearcă să impună o autocrație de tip comunist cubanez în Venezuela utilizează forța excesivă pentru a strivi uh, opoziția și protestele democratice și uh, deja uh, s-au produs 130 de asasinate și arestări arbitrare, puneri sub acuzație, razii și vreau să întreb Serviciul de Acțiune Externă ce strategie are ca să influențeze guvernul venezuelan în încercarea de a stopa încălcările acestuia ale drepturile omului și drepturilor omului și drepturilor fundamentale și să se organizeze uh, alegeri libere pentru adunarea națională și să se garanteze independența acesteia și să se facă și anchete independente privitoare la asasinatele despre care vorbeam. Mulțumesc! Grație! Președintele. Bun, deci dau cuvântul domnului uh, Jean-Pierre Bou vice șef de vizie, divizie America Latină. Vă rog. Mr. President, uh, first of all, let... Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să spun că salutăm uh, faptul că Parlamentul European e îngrijorat de criza din Venezuela. Be able to count on your... E important ca Serviciul de Acțiune Externă să conteze pe susținerea noastră pentru că criza asta are un impact nu doar asupra Venezuelei, ci asupra întregii regiuni și Uniunea Europeană este și ea afectată direct. Vorbim de peste 600 de mii de cetățeni din Uniunea Europeană care trăiesc în Venezuela. Poporul Venezuelei suferă de pe urma violenței, încălcările drepturilor omului, criza economică. Încălcările drepturilor omului au un impact negativ nu doar asupra populației, ci și asupra întregii regiuni, cu mulți venezueleni care părăsesc țara nu, doar, nu se îndreaptă doar spre țările învecinate, ci și mai departe. Criza economică, s-au deteriorat condițiile de trai nu mai există alimente, sunt afectați femei, ă, femeile, copiii, ă, nu se găsesc medicamente. Uniunea Europeană și-a exprimat ă, îngrijorarea în legătură cu situația drepturilor omului în Venezuela repetate rânduri, de exemplu la ultima sesiune a Consiliului ONU al drepturilor omului, Uniunea Europeană a declarat că este foarte îngrijorată de deteriorarea crizei din Venezuela, că se încalcă din ce în ce mai mult drepturile omului, se încalcă dreptul la alimente, dreptul la sănătate, drepturile fundamentale trebuie respectate. Încălcări cum ar fi arestări arbitra, arbitrare, procese militare sunt inacceptabile. Nu se respectă Constituția, nu se respectă democrația constituțională, drepturile omului, libertățile fundamentale, uh, dreptul la exprimare, dreptul la adunare, dreptul la alegeri libere. Uniunea Europeană face apel la guvernul venezuelan să elibereze toți deținuții politici și să respecte statul de drept și dreptul omului. All our actions at the European Union are focused on finding a way out. Uniunea Europeană dorește o soluționare și o ieșire a, a, a, din impas în coordonare cu alți actori din uh, lume și din regiune. Noi ne dorim să susținem o soluție democratică, negociată, cu stabilitate uh, pentru țară și să se rezolve cumva provocările multiple cu care face, uh, cărora le face față Venezuela. Numai astfel poporul venezuelan poate scăpa de suferințe. Adu- alegerea adunării constituante a stârnit semne de întrebare în ce privește legitimitatea și reprezentativitatea sa. Încă dinaintea întunerii adunării, Uniunea Europeană a declarat că Uniunea Europeană nu va recunoaște această adunare constituantă ca fiind una legitimă. În paralel, Uniunea Europeană exprimat clar nevoia să se asigure respectarea drepturilor constituționale și mandatelor tuturor instituțiilor de stat, mai ales adunarea națională. Asta s-a menționat uh, mai ales în uh, într-o declarație de pe data de 2 august. Uniunea Europeană a spus că e nevoie de măsuri ca să se preîntâmpine o deteriorare în continuare a situației, mai ales pentru a se crea condițiile pentru a începe negocieri, pentru a se soluționa criza actuală. Essential that the authorities uh, E esențial ca autoritățile să își respecte angajamentele asumate anul trecut, însă până acum nu le-au respectat. Dar e vorba de un calendar clar. Aici va fi important ca alegerile de duminică, alegerile regionale de duminică să fie libere și transparente. Noi monitorizăm uh, îndeaproape acest proces, desigur. În al doilea rând, să se deschidă un uh, uh coridor umanitar de urgență și aici monitorizăm îndeaproape situația. Uniunea Europeană uh, își reiterează uh, uh, disponibilitatea de a ajuta populațiile în dificultate, dar avem probleme cu accesul și avem puteri limitate. E vorba de a încerca să ajutăm în sectorul alimentar și de sănătate, dar încercăm să susținem mai mult populația împreună cu alți parteneri și donatori. Sigur că asistența umanitară pe scară largă ar fi facilitată dacă autoritățile ar coopera cu noi. Apoi, sigur, deținuții politici trebuie eliberați. Am repetat asta de multe ori. Am făcut diverse uh, declarații la nivelul înaltului reprezentant. Uh, sigur că întemnițarea liderilor opoziției este un obstacol major în calea găsirii unei soluții. Apoi, prerogativele adunării naționale trebuie respectate pe deplin. Adunarea constituantă, practic, uh, înlocuiește Parlamentul legitim. Situația asta trebuie să înceteze. Deci, practic, Uniunea Europeană e unită în a face aceste cereri uh, și le-am și făcut în repetate rânduri Uh, ultima oară uh, în declarația din 2 august pe care tocmai am menționat-o. Mai sunt și diferite concluzii, uh, concluzii ale Consiliului în, ace, în același sens și vă mai spun că pentru a atinge obiectivele menționate, Uniunea Europeană își va utiliza toate instrumentele politice cu eventuale măsuri restrictive în legătură cu care există discuții la ora actuală în Consiliu. Suntem gata să susținem găsirea unei soluții uh, durabile împreună cu partenerii noștri, în primul rând, din uh, țările latinoamericane, ONU. Noi ne-am exprimat uh, susținerea pentru eforturile de mediere ca să se restabilească ordinea democratică și să se îmbunătățească starea populației din Venezuela. În același timp, ce privește cooperarea, noi am susținut proiectele ce privesc apărarea drepturilor omului cu 6,6 milioane de euro pentru apărătorii drepturilor omului, ca ei să aibă o mai bună capacitate de partajare a experiențelor, monitorizarea cadrelor de încălcare a drepturilor omului, drepturile femeilor, drepturile copiilor, drepturile populațiilor indigene. Apoi uh, am ajutat uh, autoritățile locale și ministrii de externe ai UE au discutat posibilitatea de a introduce măsuri uh, țintite pentru a spori presiunile asupra autorităților. Uh, sigur, face toate eforturile diplomatice, ne întreținem cu toți actorii importanti din Venezuela și suntem gata să susținem posibilitatea unei tentative de mediere regionale, dacă părțile din conflict o solicită și cu respectarea condițiilor pe care le-am menționat. Mulțumesc! Grazie! No, thank you very much. I... Vă rog, domnul Henkel. Uh, by... Mulțumesc, da, cuvinte foarte încurajatoare, dar uh, poate aș mai avea o întrebare. Uh, președintele Trump nu e tocmai un aliat uh, al uh, apărătorilor drepturilor omului, dar pe de altă parte totuși se pare că face presiune asupra uh, autorităților din Venezuela. Noastră ce părere aveți? E o atitudine productivă sau contraproductivă? Well, of course, I mean, it is, it is difficult to, uh, to, you know, to, to, to draw a judgment. On... Bine, acum e dificil să pot eu să judec acțiunile unei țări terțe. Dar cred că provocarea e să găsim un echilibru corect. Pressure and also un echilibru corect între, pe de o parte, presiuni, să exercităm presiuni, dar și să lăsăm, pe de altă parte, căi deschise pentru dialog. Deci asta facem noi din Uniunea Europeană. Dacă ar fi să luăm măsuri restrictive, nu trebuie ca ele să se ia în detrimentul populației, sigur. Noi trebuie să încurajăm progresele uh, pentru a se soluționa criza. Cred că doar așa uh, putem acționa, uh, să aibă loc negocieri reale cu toți actorii implicați ca să se iasă cumva din criză. Că țara are destule probleme, oricum. Asta este uh, prioritatea absolută. Bine, grazie. Cu questo abbiamo esaurito. Președintele, mulțumesc. Uh, bun, uh, am încheiat subiectul întrebărilor către Serviciul de Acțiune Externă. Vor, trecem la următorul punct. E vorba de un proiect de aviz subsemnatul raportor. E vorba de femei, egalitate de gen și justiție climatică. Versiunea în limba engleză Documentul a fost distribuită pe data de 12 septembrie și <clears throat> vă reamintesc că termenul pentru depunerea amendamentelor este mâine, 12 octombrie, la orele 12, până la orele 12, așadar. Vă mai spun că se recunoaște faptul că femeile în țări terțe sunt uh, afectate în mod disproporționat de către schimbările climatice din cauza discriminărilor deja structurale la adresa lor și din cauza faptului că li se încalcă în continuu drepturile fundamentale. Așadar, în raportul meu subliniez următoarele. Mm, sottolinea alcuni punti, innanzitutto. Așadar, în primul rând, necesitatea ca răspuns la provocările legate de schimbările climatice să se adopte o abordare bazată pe drepturi, cu participare efectivă a femeilor la procesul de luare de decizii la toate nivelurile, inclusiv în negocierile internaționale pe teme climatice, astfel încât să se dezvolte strategii uh, care să țină cont de dimensiunea de gen și bazate pe drepturi ca să se rezolve problema uh, inegalităților de la rădăcină. În doilea rând, necesitatea de a se ajunge la o definiție internațională și juridică a termenului de refugiați climatici pentru că există aceste populații uh, refugiate ca o consecință a schimbărilor climatice, cum ar fi secete, inundații, uh, fenomene climatice extreme, uh, penurii de apă, de alimente și sunt populațiile acestea au nevoie de o definiție. În al treilea rând, trebuie să identificăm și integrăm respectarea drepturilor femeilor, să promovăm egalitatea de gen și justiția climatică, prin uh, intermediul relațiilor Uniunii Europene cu țările terțe și mai ales prin programe strategice naționale și regionale și prin planul de acțiune privitor la drepturile umane și democrația. În plus, prin intermediul dialogurilor uh, UE cu țările terțe pe tema drepturilor omului. Uh, eu pe aceste elemente mi-am concentrat avizul deci, uh, acum uh, pe fond e competentă Comisia FEM pentru drepturile femeilor, după cum știți. Acum aș dori să ascult ce au de spus raportorii din umbră, dacă sunt de față, și o să încep prin a da cuvântul. Uh, să vedem cine dorește să ia cuvântul. Uh, mulțumesc. Îl reprezint pe domnul Jip. Îi mulțumesc domnului președinte Panțerii pentru faptul că a pregătit acest proiect de aviz atât de concis și la obiect. Înțeleg că comisia competentă este FEM și deci că uh, proiectul de aviz se axează pe situația femeilor. Însă aș dori să mă uh, întreb dacă într-adevăr este abordarea potrivită. Dacă vrem să ne axăm pe egalitatea de gen, ar trebui să tratăm femeile separat. Sau nu ar trebui, poate mai bine, să ne gândim la întreaga societate. Să ne gândim la efectele schimbărilor climatice asupra uh, drepturilor omului, fără să, fără să facem diferența între bărbați și femei. La punctul 8 se spune că țările cele mai mari poartă răspunderea principală pentru uh, schimbările climatice. E greu să estimăm dacă se generează mai multă polu- poluare, țările dezvoltate din punct de vedere economic uh, unde uh, există în vigoare atât de multe politici uh, uh, de mediu și în care se folosesc tehnologii de cel mai înalt nivel și în care se stabilesc granițe, de exemplu, maximă pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră, a proteja calitatea aerului și a reduce impactul asupra calității apei. Proiectul de aviz vorbește despre refugiații climatici și solicită uh, Uh, o definiție la nivel internațional. Nu știu dacă avizul DROA pentru FEM este locul pentru a discuta acest subiect. Mă întreb dacă nu ar fi bine să ne gândim la egalitatea de gen și la uh, drepturile omului și ar să nu lăsăm acest subiect la latitudinea comisiilor libe și envi. Mai mult, folosirea termenului de uh, refugiați climatici în aviz poate induce în eroare. După folosirea, uh, după interpretarea semantică acestui cuvânt, uh, am putea să sugerăm că uh, acești, aceste persoane ar trebui să aibă aceleași drepturi ca cei care beneficiază de protocolul din 1979 din Convenția Europeană pentru Protecția Drepturilor Omului. Am creat, deci, o nouă categorie de refugiați. Ori uh, poate ar fi mai bine să folosim un termen uh, complet diferit uh, care să le confere un statut complet diferit. Și deci trebuie să vedem cine se încadrează în această categorie a refugiaților climatici. Ce înseamnă acest termen? Și o a doua chestiune e să ajungem la un consens la nivel internațional în ce privește statutul uh, juridic al acestei categorii. Deocamdată nu există consens în ce privește aceste două chestiuni. Mă întreb dacă, prin crearea unui nou termen, refugiații climatici, nu ducem la crearea aceleiași protecții internaționale precum cea pentru refugiați în prezent. Deci, eu mă întreb dacă nu ar trebui să folosim mai degrabă termenul de migranți climatici pentru că vorbim de migrație cauzată de către schimbările climatice. Și nu, uh, deci, uh, la fel ca și uh, conceptul de migranți economici. Pentru că oamenii au migrat, migrează și vor migra datorită schimbărilor climatice, deci ar fi mai ușor să se ajungă la un consens dacă s-ar discuta acest lucru din perspectiva definiției pentru migranți. Mulțumesc! Mai dorește cineva să ia cuvântul? Se pare că nu. Atunci aș dori să dau cuvântul reprezentantei uh, DG Clima, doamna Elena Viznar-Marinovska. Vă rog. Bună ziua! Mulțumesc foarte mult, domnule președinte! Mulțumim pentru faptul că ați invitat DigiClima la această dezbatere interesantă. Am ascultat cu mare atenție prezentarea dumneavoastră a proiectului de aviz. Aș dori să spun că egalitatea de gen uh, contează, uh, contează și în domeniul acțiunilor climatice. Uh, femeile sunt uh, afectate în mod disproporționat de uh, schimbările climatice, că e vorba de drepturile lor, uh, de statutul social, pentru că el nu este la fel precum cel al bărbaților. Femeile au mai puțină influență pentru a șlefui politicile. Și deci emanciparea femeilor este un ingredient foarte important pentru politicile noastre actuale Uh, de contracarare. Uniunea Europeană a fost activă la nivel uh, intern, uh, dar și la nivel internațional în promovarea acestor priorități la negocierile de la ONU. Și deci putem spune că Comisia e foarte activă în acest domeniu al planului de acțiune privind egalitatea de gen. Am avut consultări informale pe care le-am finanțat, care sunt foarte importante pentru funcționarea secretariatului dar uh, uh, avem și alte acțiuni. Poziția Uniunii Europene în ce privește uh, schimbările climatice vizează implicarea totală a femeilor. Avem 50% femei la negocierile de la ONU și doi dintre trei negociatorii climatici sunt femei. Deci, ideea este să vedem cum putem combate prin măsuri uh, inegalitatea de gen uh, și schimbările climatice. e o problemă care a fost recunoscută în noul consens uh, din 2017. Jumătate din cele 16 măsuri adoptate de către Alianța Plus privind schimbările climatice sunt puse în aplicare în țările în care femeile sunt, uh, reprezintă un grup uh, foarte vulnerabil. De Ziua Internațională a Femeii am cheltuit 20 uh, de milioane de euro pentru acțiuni în favoarea femeilor și a suselor durabile de energie. Și punctele focale pentru gen din uh, delegațiile europene din întreaga lume se întâlnesc la Bruxelles pentru a discuta atingerea acestor obiective. Însă, cum spuneați, în pofida tuturor acestor eforturi, impactul schimbărilor climatice asupra femeilor va fi mare și va uh, duce la migrația unor grupuri vulnerabile. Și de aceea, Uniunea Europeană a sprijinit uh, înființarea uh, task force-ului uh, de către COP21 acest, această, uh, grup de experți încearcă să uh, definească recomandări pentru uh, anii următori acest grup de experți privind uh, strămutările de populație uh, ar, trebui, uh, ar, ar putea să se ocupe de un mecanism internațional de despăgubiri. El, în orice caz, adună date agregate în ce privește schimbările climatice. În februarie 2017 am inclus și o relație, deci o trimitere la gen, deci aș dori să felicit toate comisiile implicate în această activitate pentru faptul că acordă atenție acestui subiect atât de important. Doream să mai spun că, din punctul nostru de vedere, e un subiect foarte important și că vom continua uh, atingerea acestor obiective în mod uh, foarte hotărât din partea noastră. Altri? Prego. Vă rog, ce mai dorește să ia cuvântul? Yes, if, if I may be allowed... Aș dori să iau cuvântul în numele propriu, deci o să vă prezint poziția mea. Cred că, în primul rând, ar trebui să mulțumim președintelui și să-l felicităm pentru avizul întocmit, pentru că, într-adevăr, este cuprinzător și acoperă uh, domenii foarte delicate. Înțeleg faptul că puneți accentul pe vulnerabilitatea femeilor, care este mai puternică în situații în care schimbările climatice au uh, acele efecte, pentru că femeile sunt uh, cele care uh, trebuie să se ocupe de resursele disponibile de uh, alimente și așa mai departe. Și deci, uh, într-adevăr, uh, trebuie să punem accentul pe vulnerabilitatea femeilor. Însă, uh, în nume propriu, aș dori să punem un alt accent pe partea legată de educație. Să solicităm uh, organizația internaționale să promoveze educația, formarea fetelor și a femeilor în mai multe domenii. Pentru a uh, ne asigura că fetele pot să se emancipeze și să-și ia decizii în ceea ce privește folosirea sustenabilă a resurselor naturale. Și aș dori să susțin un uh, tweet pe care în urmă cu două zile Malala l-a postat online uh, și care explică ce facem. În urmă cu două zile ea a spus pe Twitter, în urmă cu cinci ani am fost uh, împușcată pentru a Uh, uh, vocea, pentru ca vocea mea să nu se, uh, uh, să nu se facă auzită. Astăzi uh, mi-am luat diploma la uh, Harvard. Deci, uh, într-adevăr, ne dăm seama că educația poate fi o cheie în multe domenii, dar și în domeniul schimbărilor climatice. Apoi, cred că trebuie să ținem cont de perspectiva de gen. Și aici includ și priorități specifice pentru femei de exemplu, prin uh, finanțarea unor inițiative pentru a sprijini noi tehnologii pentru a face față schimbărilor climatice. Grazie. <clears throat> Grazie del Mulțumim. Uh, mulțumim, vă rog, uh, da, Soraya Post, vă rog. Thank you. Mulțumesc. Doream să fac o observație în legătură cu cele spuse de către domnul Cibi, că nu e adevărat că țările bogate sunt responsabile pentru uh, cele mai importante emisii. Eu cred că avem suficiente dovezi și știm că lanțul de transporturi este mai vast în țările bogate, știm și că avem mai multe mașini în țările bogate, că uh, aceste țări folosesc avioanele mai des și știm și că exploatarea Uh, țărilor bogate a uh, zonelor sărace din lume are un impact uh, puternic asupra schimbărilor climatice. Și aș dori să mă refer și la definiția refugiaților climatici. Aceasta este definiția adecvată și deci nu există o definiție corectă și trebuie să ne asigurăm că această definiție este adoptată, pentru că nu e vorba de migrație climatică aceste persoane părăsesc uh, pentru că părăsesc, uh, părăsesc uh, regiunile datorită schimbărilor climatice. Fug și nu migrează. Deci e o diferență aici. Bine, vi ringrazio. Eh, questo dibattito... Vă mulțumesc. Bun, e o dezbatere pe care o avem noi astăzi doar în ce privește partea care ține de egalitate de gen. Dar, cum spunea Soraya Post, problemele sunt mult mai largi. E vorba, până la urmă, de schimbările climatice, drepturile omului, migrațiile. Eu vreau doar, pe scurt, să vă reamintesc că bă, este o discuție care durează de mai mult de 40 de ani, de fapt. Deja în 1970, apărătorul uh, mediului Lester Brown din SUA, fondator al World Watch Institute, pentru prima oară a utilizat expresia refugiați de mediu, din motive de climă. Și totuși, iată că la mai mult de 40 de ani după aceea, încă nu există un acord în ce privește o definiție uh, unică. În anii 80, directorul UNEP a definit uh, ca fiind refugiat de mediu persoane care în mod forțat a trebuit să-și părăsească locuințele temporar sau permanent din cauza unor mari tulburări naturale sau provocate de activitatea omului, care le-au periclitat existența sau uh, le-au uh, afectat grav calitatea vieții. Și uh, a făcut distinția cu acea ocazie între trei tipuri de refugiați. În primul rând, persoane care în mod de, temporar se deplasează din cauza presiunilor de mediu cauzate de dezastre naturale sau provocate de om, dar care ulterior se pot întoarce în locul de proveniență ca să înceapă reconstrucția locuințelor lor. A doua categorie ar fi persoane care în mod permanent au fost rămutate sau s-au deplasat în alte zone care uh, au de suferit de pe urma unor dezastre cauzate de proiecte de dezvoltare, cum sunt uh, mari baraje, sau investiții făcute în mod greșit. Deci uh, uh, cauzează dezastre naturale ireparabile. De exemplu, ce s-a făcut în China ca să se construiască un mare baraj, au fost strămutate sute de mii de persoane cu acea ocazie. Și ar, ar mai fi o a treia categorie, deci persoane strămutate provizor sau permanent, pentru că nu mai pot trăi de pe urma resurselor uh, propriilor uh, terenuri sau uh, de pe urma celor ce propriilor recolte, de pe urma degradării mediului. În anii 90, ambientalistul englez Norman Meyer considerat uh, unul din cei mai autoritari experți în domeniu, a definit refugiații de mediu ca fiind persoane care nu își mai pot asigura supraviețuirea uh, pe pământul de origine din cauza factorilor de mediu neobișnuiți și care, confruntate cu aceast- aceste amenințări de mediu, consideră că nu mai au alternative decât uh, a își căuta traiul uh, altundeva, fie în aceeași țară, fie în altă țară, cu așezare semi-permanentă sau definitivă. Deci, ce vreau să vă spun cu toate astea? Toate aceste observații făcute la epoci diferite, ă, vădesc corelația dintre schimbările climatice și migrații. Și mm, pe baza asta cred eu că Uniunea Europeană trebuie să continue să, sau să înceapă, de fapt, să încerce să caute o definiție comună cât mai clară și inteligibilă a statutului juridic al migranților de mediu necesară pentru a înfrunta această nouă provocare sunt multe persoane în țările în curs de dezvoltare pentru care schimbările climatice reprezintă o amenințare concretă și cu acest raport mă ocup la o part, de o parte a, a, din populație și anume femei care, din păcate, au mai multe de pătime de pe urma acestor schimbări. Misiunea noastră ca legiuitor ar trebui să fie cel, cea de a ne aduna toți împreună ca să elaborăm o foaie de parcurs uh, ca să avem noi temeiuri uh, pentru a reacționa la această provocare care iată că din ce în ce mai mult se află uh, pe prim plan din noastră de zi. Dacă vedem dezastre naturale, cum, e, cum sunt uraganurile, uragan, Irma sau Maria, vedem ce important e subiectul schimbărilor climatice și va deveni din ce în ce mai important, din păcate. Bun, vă mulțumesc pentru discuție. După cum am mai spus, puteți depune amendamente până mâine la ora 12 și se va vota FED pe data de 19 octombrie sau pe 6 noiembrie. Încă nu am stabilit o dată. Bun, vă mulțumesc. Încheiem acest punct. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi.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

Audiție publică. Dragi colegi, avem acum o audiere publică pe ordinea de zi în asociație cu delegația pentru Comitetul Parlamentar de Stabilizare și Asociere UE Albania, delegația pentru Comisia Parlamentară Mixtă UE, fosta Republica Goslava Macedoniei, delegația pentru Comitetul Parlamentar de Stabilizare și Asociere UE Serbia, apoi che riguarda la Bosnia-Herzegovina. Delegația pentru relațiile cu Bosnia-Herzegovina și Kosovo și încă delegația din Comitetul Parlamentar de Stabilizare și Asociere Uniunea Europeană Muntenegru. Așadar, tema de azi e situația romilor din regiunea Balcanilor. Voi spune și eu câteva cuvinte în introducere. După cum știți, romii continuă să trăiască marginalizați în societăți în care adesea fac obiectul unor discriminări, eh, prejudecăți și ură. Situația lor continuă să stârnească profunde preocupări. Acest lucru e valabil atât în interiorul Uniunii Europene cât și în afara acesteia. Iar astăzi ne vom ocupa de regiunea Balcanilor și situația romilor în aceste țări din Balcani în ce privește dreptul omului. Obiectivul audierii de azi e ca europarlamentarii să înțeleagă mai complet și mai în profunzime situația romilor în regiunea Balcanilor și să ne gândim împreună cum să îmbunătățim politicile UE în acest sens. Pentru început, rog pe doamna Soraya Post să facă niște observații în introducere. După cum știți, doamna Post e raportoare din partea Comisiei Libe, are un raport cu titlul aspecte privitoare la drepturile fundamentale ale integrării romilor în UE, lupta contra antiziganismului. Comisia Libe a uh, supus la vot acest raport și raportul va fi scris pe ordinea de zi a următoarei sesiuni plenare a Parlamentului. Acum uh, are cuvântul doamna Soraya Post. Thank you. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua tuturor. Mă bucur să, fac, să constat că participarea este foarte numeroasă, e minunat. Am avut uh, raportul din proprie inițiativă care a fost votat la Comisia Libe în urmă cu două săptămâni, cu o mare majoritate, deci uh, situația e bucurătoare. După cum știți, uh, comunitatea romă Uh, încă face obiectul discriminărilor în statele europene, dar și în uh, afara Uniunii Europene, în statele din uh, Balcanii de Vest. Cam de 800 de ani romii sunt astfel discriminați în mod inacceptabil. Deci, raportul cu privire la drepturile fundamentale și antițiganismul reprezintă uh, Uh, prima dată când Parlamentul European uh, abordează acest subiect la scară largă în toate statele membre. Raportul detaliază felul în care comunitatea romă a făcut obiectul uh, rasismului sau antiziganismului, fenomene care pot fi detectate la toate nivelurile din societatea noastră în viața de zi cu zi. Uh, aceste tendințe se uh, manifestă atât la nivel individual cât și la nivel instituțional prin discriminare, inegalități, stigmatizare, discurs de incitare la ură, excluziune socială și așa mai departe. Uh, diferitele forme de antițiganism pot fi identificate uh, și în activitatea uh, justiției și în instituții la toate nivelurile în statele membre de aceea, foarte mulți membri ai comunității rome nu au acces uh, egal sau nu au nici măcar un uh, acces minim la serviciile uh, publice. Nu se bucură de drepturi egale și nici de tratament egal. Și sunt lăsați deoparte atunci când se iau deciziile. Însă, antițiganismul, oricât de inconștient poate fi, poate fi Uh, uh, deci uh, poate fi evidențiat prin faptul că romii care au fost victimele discriminării de secole nu se pot bucura de aceleași drepturi și oportunități și de același nivel de protecție oferit de legislația europeană. Și, bineînțeles, tot ce am spus se referă la uh, situația din țările din Balcanii de Vest, dar uh, vom auzi mai multe despre această situație mai târziu. Cum am putea să uh, uh, schimbăm situația. Deci până când, până când nu atacăm, nu tăiem răul de la rădăcină, nu vom asista la îmbunătățiri în viața de zi cu zi a uh, romilor. În raportul meu am menționat mai multe cauze, aș dori acum să menționez doar două. Uh, Uh, solicităm instituirea unei comisii de uh, reconciliere și a adevărului în uh, toate statele membre. Există o lipsă totală de încredere între comunitatea romă și majoritate. Și, deci, pentru a ajunge la progrese în domeniul integrării, în combaterea excluziunii sociale, trebuie să reconstruim încrederea și Uh, uh, chiar și uh, cei care fac parte din majoritate trebuie să cunoască istoria romilor din Europa. E, înțele- e, e, e important ca să înțelegem de ce ne aflăm în situația de față astăzi. Apoi, solicităm și curții de conturi să verifice uh, rezultatele programelor europene, pentru că, din păcate, uh, nu au efecte pozitive asupra grupurilor celor mai dezavantajate. Uh, o să revin mai târziu cu precizări dacă e nevoie. Mulțumesc! Grazie. Mulțumim, doamnă Soraya Post. Acum uh, spune să continuăm ascultând părerile colegilor care au responsabilități de resort în diversele delegații, să spunem să dăm în primul rând cuvântul doamnei Dubravka Șuița, prim, prima vicepreședinte a delegației pentru relațiile cu Bosnia-Herzegovina și Kosovo. Vă rog. Thank you very much. Vă mulțumesc. Precum știți, Delegația a cărei uh, vicepreședinte am fost are în răspundere două țări, Bosnia și Herțegovina și Kosovo. Amândouă având probleme cu probleme constituționale și de identitate. Ambele grupurile minoritare uh, etnice din aceste două țări au uh, mari probleme. Romii care reprezintă o categorie vulnerabilă și dezavantajată în uh, majoritatea țărilor din regiune, suferă încă și mai mult în Bosnia și Herțegovina și Kosovo. Această, aceste vicisitudini i-au făcut ca, au făcut ca romii să fie lăsați pe marginea deciziilor politice. Situația este mai puțin uh, vizibilă în Kosovo decât în uh, Bosnia și Herțegovina. lipsesc date în același timp, însă în ambele țări um, abandonul școlar și uh, um, problemele legate de accesul la piața muncii sunt uh, foarte mari. Limba romanii, cultura și istoria rome au uh, probleme în a fi promovate, dar guvernul totuși pune la dispoziție manuale în limba romanii punerea în situația din Kosovo e totuși mai bună decât în Bosnia și Herțegovina. În 2016 s-a uh, redus bugetul pentru locuințe pentru romi <clears throat> pentru, și pentru ocupare de la 1,5 milioane de euro la 1 milion de euro. Acest uh, lucru uh, demonstrează cu ce probleme se confruntă minoritatea romă. Uh, accesul la îngrijiri de sănătate în principiu este același pentru minorități și pentru majoritate, însă în realitate situația nu stă chiar așa. Comitetul de asociere până acum nu a discutat situația comunității rome. Însă, în cea de-a patra întrunire va avea loc la Strasbourg în 14 și 15 noiembrie și cu siguranță atunci se va discuta acest subiect. Din păcate, un... Comitetul de asociare, asociere nu prea funcționează, din păcate, și nu prea au loc discuții interparlamentare cu Bosnia și Herțegovina. De ce? Ei bine, pentru că nu am căzut de acord în privința statutului comitetului nostru. Tocmai de aceea, practic, am fost cu mâinile legate în această privință, în ceea ce privește, în ceea ce privește Bosnia și Herțegovina. Vă stau la dispoziție dacă aveți întrebări. Mulțumesc. Acum dau cuvântul lui Aloi Peterle, președinte al delegației uh, la Comisia Parlamentară Mixtă UE, fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei. Vă rog. Uh, Vă mulțumesc, domnule președinte. cele prezentate de colega mea Șuița uh, sunt valabile într-o anumită măsură și pentru uh, fosta Republică Iugoslavă Macedonia, FIROM. Conform uh, ultimului recensământ din 2002, 2,5% din populație este populație romă, în preabulul Constituției, uh, romii sunt numiți drept una dintre comunitățile etnice uh, de pe teritoriul uh, Firom. Însă, în ciuda garanțiilor prevăzute de Constituție, romii macedoneni se confruntă cu multe discriminări. Marea majoritate a lor locuiesc la Scopie, în uh, cartierul Sutorizari, numit, uh, cunoscut și sub numele de Șutca. Este singurul uh, oraș din lume în care se recunoaște, care are ca limbă oficială limba romanii. Primarul este de origine romă. Marea majoritate a Consiliului Municipal de asemenea sunt romi În această țară au avut loc uh, embargouri politice. Tocmai de aceea ne-am uh, întâlnit doar de două ori. Dar sperăm că după um, instituirea noului guvern să putem avea o adunare în luna, în luna decembrie în decursul căreia cu siguranță vom discuta și chestiunea drepturilor omului. Pentru că drepturile omului se regăsesc foarte adesea pe ordinea de lucru a întrunirilor noastre comune. Nu am discutat în amănunt această problemă la delegație, dar am luat notă de ultimul raport din partea Comisiei în care se spune că în Macedonia uh, situația juridică este la nivelul standardelor europene, însă, din păcate, standardele nu sunt suficient puse în aplicare. Lipsesc resursele, coordonarea se face în mod defectuos și câteodată apar lacune în punerea în aplicare a drepturilor omului care afectează în primul și în primul rând uh, grupurile vulnerabile și marginalizate, inclusiv comunitatea romă. Iată cele ce se regăsesc pe scurt în uh, raportul respectiv și uh, deocamdată mă mărcinesc doar la atât. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Acum are cuvântul domnul Cuca, președinte al delegației la Comitetul Parlamentar de Stabilizare și Asociere Uniunea Europeană-Serbia. Vă mă rog. Mr. Chairman, I... Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru organizarea acestui eveniment atât de important. De asemenea, salut uh, toată activitatea Soraiei Post, precum și prezentarea informațiilor în privința raportului și situației actuale. Aștept cu nerăbdare discuțiile cu experții invitați. Permiteți-mi să fac câteva mici observații pe această chestiune, vorbim mai ales despre Serbia. Și apoi am și două întrebări pentru experți invitați. Adesea văzută ca o, ă, sub, ă, prin prisma economică și socială, eu cred că problema romilor ar trebui văzută ca o chestiune a drepturilor omului înainte de toate. Tocmai de aceea trebuie să ne ocupăm de problemele actuale și de lacune. Este comunitatea cea mai discriminată și uh, cel mai vulnerabil grup din Serbia. Ani de zile, comunitatea romă a a avut probleme de diferite natură, de diferite naturi. Copiii, naturi, copiii romi au avut adeseori dificultăți în a urca pe scara socială. Comunitatea romă se confruntă cu sărăcie, cu îngrijiri de sănătate deficitare și uh, nu reușesc să aibă acces la economia națională. 60% din uh, populația romă este uh, în șomaj. Ca prim-ministru, doamna Ana Brnabici, prim-ministru al Serbiei, uh, a spus ieri în fața Consiliului de Afaceri Externe că noul său guvern se va concentra pe digitalizare și educare ca uh, temelii ale integrării Serbiei în Europa și pentru îmbunătățirea sistemului educativ și de ocupare al uh, forței de muncă în Serbia trebuie ca aceste elemente să se adreseze nu doar publicului general, ci și comunităților minoritare, precum cea romă. Uniunea Europeană s-a implicat în multe proiecte, printre care educație, incluziune socială și așa mai departe. Asistarea populației rome trebuie continuată atât la nivel local cât și la nivel național Uniunea Europeană și raportul pe 2016 în privința Serbiei uh, pune accentul pe problema romilor. Liderii comunitari trebuie să uh, asigure un dialog, un context de dialog astfel încât uh, grupurile vulnerabile să înceapă să-și recapete încrederea sau să-și capete încrederea în autorități S-a cerut punerea în aplicare a acestor uh, recomandări, precum și uh, s-a pus accentul pe problema dezmembrării uh, taberelor de romi și încălcarea drepturilor fundamentale ale romilor. Am două întrebări pentru experți invitați. Care, care a fost proiectul cu cel mai mare succes din ultimii ani? în ce domeniu se înregistrează adevărate progrese, în ce domenii chiar există schimbări pentru această comunitate atât de vulnerabilă. Și apoi, s-a schimbat percepția publicului general în Serbia vizavi de romi în ultimii ani sau a rămas la fel? Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim, domnule Cucan. Acum uh, Haideți să trecem la intervențiile invitațiilor noștri. La, la cere să se concentreze asupra aspectelor referitoare la drepturile omului din situația în general a romilor din Balcani. Ce părere au despre aspectul legat de drepturile omului? Acum dau cuvântul domnului Claude Kahn, funcționar pentru drepturile omului eh, pe lângă biroul înaltului comisar al ONU pentru drepturile omului, expert în chestiuni privitoare la rom și uh, ani de zile a, uh, a fost activ în Serbia. Vă rog, aveți cuvântul. Thank you, uh, Mr. Chair, and as well as the... Mulțumesc, domnule președinte, stimați uh, membrii Parlamentului, stimați oaspeți, am, mi s-a cerut să fac o prezentare a situației drepturilor omului a romilor în Balcani. Sigur, pe baza celor uh, nouă tratate internaționale în domeniul drepturilor omului și apoi uh, prezența noastră în regiune și contactele noastre cu mm, parteneri guvernamentali, uh, ONG-uri, societatea civilă și alte organizații. În general, aș dori să structurez comentariile pe o direcție principală și apoi încă două chestiuni uh, mai puțin importante. În primul rând, segregația și problema sa în domeniul educației, locuințelor, ocupării, sănătății. E nevoie de măsuri hotărâte pentru a uh, elimina această chestiune care privește romii din întreaga regiune. De asemenea, vreau să mă refer uh, pe scurt uh, la excluziunea legată pe, de probleme de gen și la problema uh, expulzărilor din Occident, din Occidentul Europei, care se pare că exacerbează situație. Uniunea Europeană a jucat un rol foarte important uh, pentru politici care să includă și romii uh, ale guvernelor din regiune și, sigur, uh, de asemenea, și în cadrul capitolului 23 uh, solicit țărilor candidate la aderare la Uniunea Europeană să-și îmbunătățească situația luptând împotriva discriminării. Pentru moment uh, se lucrează la canale separate, dar probabil că se vor uh, reuni. De exemplu, în Serbia există din 2008, 2009 și până acum există o legislație și o acțiune uh, exhaustivă mm, împotriva discriminării romilor. Sunt, uh, există și un consens general că romii poate sunt uh, grupul cel mai discriminat în Serbia și situația e oglindită în întreaga regiune, aș putea spune. Uh, în ce privește mm, sectoarele uh, cum ar fi uh, participare publică, educație, ocupare, locuințe, în ce privește reprezentarea, reprezentarea în viața publică, în uh, administrația publică, în rândurile reprezentanților aleși, excluderea este aproape completă. Mai sunt unul doi parlamentari în anumite țări din Balcani, Mm, sunt și acorduri uh, la nivel central, dar la nivel local lucrurile stau mult mai rău. În Bosnia mai ales, după cum știți, desigur, reprezentarea la nivel uh, înalt este o problemă juridică. Se leagă și de faptul că nu s-a pus în aplicare o sentință prin care uh, romii și alte minorități etnice și uh, religioase sunt, din păcate, excluși deci, este un fenomen general pentru aceste țări. Și pur și simplu nu se uh, permite accesul acestei etnii la conducerea societății. Vorbim în toate aceste țări doar de o mână de uh, aleși uh, și o mână de funcționari. E o situație uh, care se reflectă și în numărul femeilor uh, reprezentante ale acestei categorii, care se apropie de zero. Sigur că ieșirea de această paradigmă este foarte importantă ca prioritate și pentru moment nici măcar nu se include în uh, cadrele de acțiune ale Uniunii Europene. Poate că după 2020 situația se va schimba. În ce privește educația, avem și vești bune, că a crescut uh, implicarea și nivelul de succes la toate nivelurile, într-un număr de domenii, grădiniță, școală primară, gimnaziu, universitate. Iată că numărul de uh, absolvenți de universitate uh, de etnie romă crește, e o veste foarte bună și nici măcar nu e prea cunoscută când vorbim de progresele făcute în general. Pe de altă parte, din păcate, Vedem și că se adâncesc uh, forțele de segregare și uh, asta se vede și în Uniunea Europeană și desigur și în Balcani. Sunt și uh, scenarii deosebite, de exemplu, în Serbia, în 2008-2009, s-a făcut o reformă a sistemului de învățământ. Toți părinții ca urmare și-au putut alege școala pentru proprii copii și atunci mulți părinți uh, ne-romi uh, și-au uh, mutat copiii de la școlile văzute ca fiind școli de țigani din anumite cartiere. E foarte dureros să te duci, te duci în comunitățile locale și vezi că oamenii, într-adevăr, fac eforturi să-și aducă contribuția la societate și li se spune de către majoritari că, pur și simplu, nu avem nevoie de voi, nu ne vom trimite copiii la școlile voastre, că sunt școli de țigani. Asta li se spune și situația este foarte tristă. E greu de ieșit de această situație și vă puteți închipui că cauzează o situație de oprimare puternică. E lecția cea mai tristă, din păcate. La nivel politic, în regiune lucrurile se concentrează asupra educației uh, la nivel de grădiniță, deci înainte de școala primară, dar acolo uh, se înregistrează o segregare și în școala primară acolo se fac eforturi de a aduce copiii împreună la nivel de, uh, școl, de, de săl de clasă, dar nu e vorba doar de segregarea romilor, ci și a copilor cu handicap și copii din alte minorități etnice. Uh, copiii care se duc la școală împreună pot uh, funcționa mai bine în societăți diverse. <clears throat> Și e foarte important uh, ce face sistemul educațional pentru viitorul acestor oameni și integrarea lor în societate. Ce privește ocuparea, mm, statul e principalul angajator în majoritatea țărilor din regiune și romii nu, prea, nu sunt în general reprezentați în instituțiile de stat și când sunt, asta se face datorită mai ales banilor donați la nivel internațional și practic nu sunt funcționari publici în adevăratul sens al cuvântului și de asemenea multele din noile locuri de muncă pentru romi sunt locuri de muncă speciale pentru romi, deci cei care sunt uh, diplomați uh, ai unor universități sau facultăți de, uh, sau politehnică, medicină și așa mai departe, sunt încadrați în calitate de rom, deci se află cum ar veni într-o cutie de sticlă, că dacă la discriminarea femeilor vorbim de un, de un plafon de sticlă la rom, este o adevărată cutie de sticlă. Eu am o formare de inginer, mi se spune, și Uh, aici sunt angajat doar pentru că sunt rom, nu mi se recunosc capacitățile profesionale. Deci avem uh, o barieră inclusiv în domeniul ocupării și uh, ne-am dorit să vedem în plus face, față de ceea ce face statul două modalități noi una, că sunt experiențe bune în Europa, mai ales în Irlanda de Nord, în ce privește organismele uh, care supraveghează respectarea egalității, care fac presiuni la nivelul angajatorilor pentru a se asigura că forța de muncă reflectă diversitatea într-o comunitate. Deci dacă forța de muncă uh, e reprezentată într-o totalitate de bărbați sau de albi, uh, etc., atunci acel organism public trebuie să joace rolul <clears throat> și pe o scurtă perioadă de timp să se corecteze situația, să nu, să nu mai existe discriminări. Și dacă nu intervine statul, nu știu cum se vor face progrese în regiune, pentru că, după cum spuneam, uh, uh, locurile de muncă sunt alocate pe criterii etnice și mulți cad victime excluziunii. Cei care nu fac parte din majoritatea etnică nu primesc slujbe la stat, pur și simplu și trebuie să uh, depășim situația asta în interesele societăților civile din aceste țări. Un al doilea domeniu ar fi că unele din țările din regiune au programe de stat ca să suporte IMM-urile, să susțină IMM-urile și, din păcate, nu s-a adresat aceste programe și romilor în majoritatea lor. Ca răspuns la întrebarea domnului Cucan, proiecte interesante, păi vedem că sunt unele care au succes dar tot așa, sunt finanțate de donatori uh, internaționali, uh, mici exploatații agricole, sigur. Asta poate avea un efect inclusiv în general și este făcut uh, la costuri mici. În Serbia putem vedea că există activitatea donatorilor internaționale în acest domeniu și sunt modele interesante de IMM-uri rome Însă acțiunea statului e prea birocratică, prea rigidă și nu ajunge la oameni. Pur și simplu uh, nu ajunge acolo unde trebuie să ajungă acțiunea statului. Din păcate, uh, iată că scade asistența donatorilor internaționali și atunci uh, trebuie să acționeze statul. Că dacă nu, unele din aceste IMM-uri vor da faliment, dacă nu cumva statul va face ceva. Și în ce privește locuințele, cred că știți care e situația. Condițiile, vorbim de 583 de, de așezări rome, sunt practic ghetouri în, în Serbia, dar sunt și uh, în alte țări din regiune, condițiile sunt groaznice și s-ar putea corecta situația foarte ușor. Dar uneori pur și simplu uh, primarul nu îngăduie să se ridice gunoiul. Dar și aici sunt proiecte pozitive, în Serbia se fac lucruri interesante pentru a îmbunătăți situația locuințelor. Noi considerăm că acest lucru se poate face, există modele care ne arată că se, se, se pot schimba lucrurile, dar din nefericire sunt mulți uh, actori care își doresc ca romii să fie strămutați, mai ales în zonele urbane, decât să le îmbunătățească situația. Deci sunt cazuri clare de segregare. Uh, în marele orașe din regiune unde autoritățile locale pur și simplu își doresc strămutarea comunităților de romi și din centrul orașului și uh, sunt uh, strămutați în uh, zone uneori locuite de alți romi, se, se ajunge la conflicte, se ajunge la excluziunea economică acestor oameni, se creează tensiuni și deplasările acestea de persoane din păcate, au efecte foarte negative. Deci există, da, proiecte pozitive de locuințe, dar acolo, doar acolo unde autoritățile publice își doresc într-adevăr să ajute oamenii să intre într-un sistem legal, să-și îmbunătățească condițiile de trai. Și unde lucrurile au mers prost, e acolo unde se dorește strămutarea unor întregi comunități. Din păcate, donatorii se implică și în aceste proiecte de strămutare și am dorit să înceteze acest uh, fenomen, ca să nu se mai uh, uh, implice donatorii în proiecte de ghetoizare a romilor. Nu, trebuie să există un sistem de, sau planuri de locuințe sociale avansate cu susținere adecvată, socială, ca cei care n-au plătit uh, chirie să fie ajutați și să intre în legalitate. Um, as concerns Romani women and girls, în ce privește fetele, copile, uh, căsătoriile copiilor în anumite comunități, trebuie să abordăm această problemă. Uh, fetele rome au nevoie de sprijinul dumneavoastră. Există multe documente, există bune practici, uh, precum în comunitățile din uh, Italia, prin care fetele sunt trimise la școală, copiii merg la școală și se integrează în societate. dacă o fată părăsește băncile școlii la 12 uh, ani, uh, e condamnată pur și simplu la moarte socială. Doream să vă pregătesc, uh, să vă prezint câteva cazuri, dar mi s-a spus că nu mai am timp, am o prezentare, așa, pe puncte pe care voi voi trimite, dar doream să spun doar că Germania trimite foarte multe persoane înapoi în Balcani, ceea ce agravează o situație care deja e dificilă. Uh, uh, copiii care au fost la școala primară în Germania vorbesc limba germană și uh, sunt trimiși înapoi. Ar fi foarte bine dacă ar fi uh, depuse uh, eforturi ca oamenii să rămână în societatea în care au fost formați și să nu fie trimiși cu forța în alte țări. În fine, în ce privește segregarea, este motivul principal, leitmotivul. motivul. Cred că există uh, un uh, ghid de politici din 2015 foarte bun al Comisiei în ce privește uh, nefolosirea fondurilor europene pentru segregare și în ce privește folosirea fondurilor europene pentru desegregare și integrare. Deci acest document este destinat statelor membre deci consiliază statele membre, nu se axează exclusiv pe statele din Balcani, dar e vorba de un ghid uh, pe care îl puteți uh, prelua și conține instrumente foarte utile, foarte folositoare pentru aceste politici. Mulțumesc! Grazie. Grazie, signor. Președintele, mulțumim, domnule Can. Sigur, apoi vom auzi ce au de spus și uh, europarlamentarii, dar acum Dau cuvântul doamnei Marta Garcia Fidalgo de la Comisia Europeană, de inginer, care ne poate ajuta să înțelegem mai bine ce face Uniunea Europeană în zona Balcanilor ca să îmbunătățească situația romilor și cum evaluează Uniunea Europeană situația acestora. Vă rog. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În primul rând, Aș dori să mulțumesc uh, comisiei dumneavoastră, subcomisiei dumneavoastră, pentru faptul că a inclus acest punct pe ordinea de zi. Este extrem de important și sosește la țanc. Aș dori să mulțumesc și președinților uh, comisiilor interparlamentare uh, pentru angajamentul lor în ceea ce privește Uh, rapoartele pe țară. Și, în fine, de anul ultimul rând, Soraya, care a fost uh, uh, inima care a bătut pentru comunitatea romă în acest mandat și mă bucur și de faptul că doamna Jaroca a sosit, pentru că avem nevoie de două inimi, avem nevoie de cât mai multe mm, inimi în acest proces de integrare. De deci, ce spuneam că acest subiect sosește la țang pe ordinea de zi? Sunt trei motive principale primul rând, în urma discursului privind starea Uniunii și a dezbaterilor de la Parlamentul European, intrăm într-o nouă fază a procesului de extindere uh, pentru toate statele din uh, Balcanii de Vest. Toate aceste uh, state au o perspectivă reală de aderare. Și ne dăm seama că integrarea romă reprezintă o, o chestiune foarte importantă în acest proces de extindere. Și cred că în acest context este foarte important ca toți actorii care cred în aderare să joace un rol cât mai important în ce privește integrarea romă. Nu trebuie să ne suprapunem eforturile, ci să ne uh, uh, combinăm forțele, să creăm sinergii și să ne sprijinim în uh, rolurile noastre respective. Când vorbim despre progresele înregistrate în procesul de aderare, trebuie să vorbim de progrese în ce privește integrarea romă, pentru că integrarea romilor, ă, ă, romilor reprezintă o condiție sine qua non a procesului de integrare. Motivul pentru care această dezbatere are loc la un moment potrivit e pentru că suntem într-o fază cheie în politicile europene în ce privește integrarea romilor. După cum știți, această politică a fost lansată în 2011 uh, sub forma cadrului pentru integrarea romilor. Și în 2011 s-a hotărât prin acest cadru să existe un set de acțiuni pentru extindere vizând integrarea romilor în afara granițelor Uniunii Europene. Deci, deja în 2011 s-a menționat această integrare. Uh, uh, vorbim uh, și de situația actuală din prezent și tocmai acum Comisia revizuiește acest cadru din 2011. Deci Comisia încearcă să facă un bilanț, să vadă ce s-a întâmplat, dacă obiectivele acestui cadru au fost atinse sau nu și apoi care ar trebui să fie uh, situația politicile după 2020. În ce privește obiectivele, obiectivele vizez, vizează cadrul european pentru regiunea de uh, extindere, deci printre ele figurează îmbunătățirea sprijinului pentru instrumentul de aderare la preaderare, apoi să implice mai bine societatea civilă și apoi să monitorizeze progresele în fiecare țară. Sigur că mai târziu vom discuta dacă aceste obiective au fost uh, sau nu atinse, dar cred că e foarte important faptul că Parlamentul European cu rolul său de monitorizare uh, să nu fie doar un uh, actor pasiv la aceste schimbări și să uh, constate că Consiliul a adoptat și a făcut o propunere, ci că trebuie să devină un actor în acest proces de reflexie și, și în ce privește politicile viitoare. Un alt motiv pentru care această dezbatere are loc la momentul potrivit, e că avem uh, foarte multe obiective ambițioase în ce privește integrarea romilor, dar e nevoie și de uh, mijloace financiare. Deci nu trebuie doar să stabilim obiective, ci și să le putem atinge. Și, încă o dată, Comisia se gândește la uh, perspectiva, revizuiește perspectiva după 2020 și și de această dată Parlamentul își poate aduce contribuția. De exemplu, pentru fondurile europene, uh, Uh, a fost, uh, au fost alocate fonduri în mod uh, explicit pentru integrarea romă. Dar această abordare nu s-a făcut și pentru țările în curs de aderare. Ar putea sau nu să fie o idee bună pentru viitor? Sunteți și autoritatea bugetară și cred că puteți să vă jucați un rol și în această funcție. De ce aceste aspecte sunt importante? În primul rând, datorită dimensiunii comunității rome în țările din Balcanii de Vest. Nu sunt de acord cu domnul Betterle în legătură cu dimensiunile comunității rome uh, în intervenția dumneavoastră uh, vă bazați pe datele de recensământ. Eu prefer să mă bazez pe datele de la Consiliul Europei. De ce? Pentru că la recensământ întrebarea era voluntară și apoi mai există și motive istorice. De ce romii nu se uh, prezintă uh, ca fiind uh, membrii comunității rome atunci când li se pune întrebarea de către uh, un reprezentant al autorității publice. Deci, preferăm să ne bazăm pe uh, datele uh, de la Consiliul uh, Europei. E vorba cam de um, un milion de persoane rome în Balcanii de Vest, care reprezintă de la 3% în Montenegru până la 9% în FIROM. Deci, nu numai că numele, nume, cifrele absolute sunt uh, importante, ci și ca procent din populație. Și uh, această minoritate este importantă nu numai din perspectiva drepturilor omului, care nu sunt respectate, ci și ca potențial economic neexploatat. Uh, sigur că e important să identificăm obiectivele, dar și problemele. Problemele însă uh, sunt uh, asemănătoare cu cele din statele membre, antiziganismul, marginalizarea, educația nesatisfăcătoare, accesul limitat la piața muncii, locuințele, sărăcia și așa mai departe, dar aș spune că e vorba de probleme care merg chiar mai departe Uh, sunt chiar mai grave, mai acute în Balcanii de Vest. Și cred că trebuie să ținem cont de realitatea din aceste state. În anii 90 și în anii 20, foarte mulți membri ai comunității rome au fost uh, obligați să, uh, să exileze, să se exileze. Uh, lipsa documentelor uh, uh, de identitate încă este nerezolvată în multe țări, chiar dacă s-au înregistrat destule progrese. Claude s-a mai, rezol- mai referit la o problemă, cea a returnărilor. A vorbit despre Germania, dar cred că există și alte țări în care uh, membrii comunității rome au fost trimiși înapoi în țara de origine, uh, la început pe, pe bază voluntară și acum uh, obligați. Un alt element îl reprezintă criza migrației, care trebuie să fim cinstiți. În uh, țările din Balcanii de Vest, în uh, țările noastre, comunitatea donatorilor a exercitat o presiune asupra donatorilor care au preferat să uh, mute fondurile de la uh, comunitatea romă înspre migranți. Dar există și uh, evoluții pozitive. Așa cum s-a spus deja, există un cadru de politici în vigoare, însă pun, punerea în aplicare rămâne problema principală. Integrarea romilor nu e hârțogărie, ci schimbarea vieții romilor în fiecare zi, la fața locului și aici intervine nivelul local și aici e progres mult de mai bine. Apoi, în ce privește societatea civilă, societatea civilă încearcă, începe să se organizeze și să, să se facă auzită, dar are nevoie de uh, mai mult timp și de sprijinul nostru. Tot uh, pe partea pozitivă s-a spus că integrarea romă Uh, se află în miezul politicii de uh, extindere. Au fost uh, elemente în politica de liberalizare a vizelor, mai există elemente în negocierea capitolului 23 și am spus că ca să se facă progrese pe calea aderării, trebuie să se obțină progrese în ce privește integrarea comunității rome. Tot pe partea pozitivă a existat, a fost evenimente interinstituționale, precum uh, Săptămâna Romă, care a încercat să aducă un nou avânt în politicile noastre și apoi, uh, tot așa, uh, sprijinul din instrumentul de asistență de preaderare. La audierea din 2015 am spus că efectuam o evaluare nu vă pot comunica însă concluziile evaluării în legătură cu felul în care IPA a fost folosit sau cum ar putea fi folosit mai bine pe viitor. Și pentru a conchide, aș dori să spun câte ceva în legătură cu, uh, două, cu trei progrese uh, în curs de pregătire uh, proiecte IPA prin care încercăm să identificăm soluții la uh, probleme. S-a spus că ne lipsesc datele, dar într-adevăr este o problemă mare. Nu poți să faci uh, politici uh, fără să ai date fiabile și de aceea Comisia a cerut Boncii Mondiale și UNDP-ului să efectueze un nou studiu în legătură cu conviețuirea între comunitatea romă și neromă, din mai multe puncte de vedere, educație, angajare, uh, uh, documente de, de la populație, locuințe și încă un criteriu și sperăm să obținem în curând rezultatele acestui studiu pe care vi le vom uh, prezenta cu mare plăcere dacă considerați că va fi util. Un alt proiect important în curs la care se referea și uh, Claude o reprezintă problema returnărilor. Ne îngrijorează efectul acestor returnări forțate ale romilor în țările din Balcani și ne dăm seama că și de această dată nu avem uh, suficiente date și do- deci uh, uh, tot prin, cu ajutorul Băncii Mondiale și a UNDP-ului încercăm să culegem date din statele membre în care romii au avut reședința și apoi uh, cu țările de uh, sosire. Mă întreb dacă țările respective sunt pregătite din perspective administrative, al capacității juridice, din punct de vedere financiar și așa mai departe. Vom uh, comanda un studiu pe care sperăm să îl obținem, ale, cărei, ale cărui rezultate sperăm să le primim în 2018. Un alt nivel îl, cel, îl reprezintă cel local Consiliul Europei va face o evaluare a proiectelor la nivel uh, uh, local în țările din Balcan și în uh, Turcia. Mă opresc aici ca să nu îmi depășesc prea mult timpul. Mulțumesc! Mulțumim! Mulțumim! Acum uh, aveam sau avusesem prevăzut să intervină și un al treilea invitat, și anume domnul Selami Prizreni, dar din păcate nu a putut să uh, fie sosească pentru că n-a primit viză din partea ambasadei Elveției, care reprezintă și Belgia la Priștina, în Kosovo. Am încercat să intrăm în contact prin Skype, dar n-a fost posibil. Îmi pare foarte rău. Ar fi fost o intervenție foarte utilă. E vorba de un rom născut în Germania la sfârșitul anilor 80 uh, și acum trăitor în Kosovo, dar în fine, acestea fiind spuse, mm, începem discuția cu colegii noștri. Are cuvântul, uh, sau cine s-a înscris în primul la la cuvânt domnul vă rog. Thank you very much, Mr. Chair. Vă mulțumesc, domnule președinte. Permiteți-mi să mulțumesc Comisiei pentru organizarea acestei dezbateri și mai ales doamnei Soraya Post. Este activitatea dumneavoastră pe această problemă este extrem de importantă și țin să o felicit. Vă rog să mă scuzați dacă sunt furios și cam frustrat, dar mi-a fost dat să văd rezultate care nu corespund deloc cu ce încercăm noi să facem și cu ce am vrea să facem. Am două întrebări și o, o rugăminte. În primul rând, există discrepanțe între legislație, măsuri și rezultate pe de altă parte situația romilor din Balcani s-a înrăutățit față de mm, vremea tinereții mele. Eu m-am născut în Bosnia și Herțegovina pe vremea Iugoslaviei. Și efectiv pot să văd cu ochii mei că situația s-a înrăutățit. Și asta în ciuda legislației. În ciuda tuturor legilor pe care le-am uh, adoptat între timp. Și deci da, se ridică problema punerii în aplicare. Dar de ce să ne oprim? De ce să nu schimbăm uh, punerea în aplicare? Pentru că dacă ai uh, un set de măsuri care nu funcționează, pur și simplu le schimbi. Dar nu facem asta. Pune, lansăm la apă exact aceleași măsuri și ne mirăm că situația se înrăutățește. Dar scenele pe care le-ați văzut, pe care le-am văzut și eu, în uh, cartierele din, de la Belgrad, Skopje, Sarajevo. Uh, erau de nevăzut până de curând. Și în ciuda acestui lucru, repetăm aceleași greșeli, sperând că rezultatul va fi altul data viitoare. Păi cu siguranță nu va fi altul. Și nu e vorba doar despre Balcani, de fapt. Eu m-am ocupat și de incluziunea romilor în Suedia. Și ideea întregii strategii era de a se baza pe ocupare, locuințe, educație și cu asta basta. La ce a dus această strategie? Păi când am vizitat orașele am putut vedea că în fiecare municipalitate s-a încercat uh, Uh, îmbunătățirea vizibilității romilor. Mi s-au dat fel și fel de CD-uri cu muzică uh, romă și când i-am întrebat uh, eu, eu le-am spus nu, eu vreau să văd în birouri <clears throat> funcționari obișnuiți dintre cei mai plicticoși care să vină din comunitatea romă. Uh, și problema este și aceeași și aici în Parlamentul European. Păi vizibilitatea asta pe mine m-a obosit întru totul. Nu, eu... Pentru că nu se îmbunătățesc deloc rezultatele în privința ocupării, locuințelor și incluziunii și educației. De ce nu schimbăm politicile? E clar că asta nu pot fi pusă în aplicare. Păi haideți să le schimbăm. De ce nu o facem? Mai am o întrebare. S-a spus că uh, extinderea va schimba situația. Eu sunt un mare partizan al uh, extinderii europene și vreau să fie finanțată, dar mie mi se pare că problema e următoarea. Romii, <clears throat> în ultimii zece ani, n-au fost văzuți drept cetățeni ai țărilor respective. Deci nu e vorba de doar țări din Balcani, e vorba de mai multe țări care pur și simplu nu vor să facă nimic în privința romilor. Dar iarăși, nu e vorba doar de țările din Balcani, e vorba de țări membre, state membre UE care au probleme similare cu comunitatea romă și stau cu mâinile în sân. S-a tot vorbit despre fonduri. Păi marea problemă este să convingi statele respective să ia banii ăștia rezervați pentru comunitatea romă și să-i folosească, pentru că rămân nefolosiți acești bani. În fiecare an mm, sunt fonduri neabsorbite. Păi, e, problema este că nu vor să rezolve această situație. Și de ce? Pentru că nu-i consideră pe rom drept cetățeni ai țărilor. Și tot mm, lor li se pare că soluția este ca romii să plece din țara lor. Asta este soluția, să-i dea pe rome afară din țară. Noi nu suntem de acord nici de cum cu astfel de viziune. Da, în al treilea rând, banii sunt foarte importanți, mm, fără îndoială. Și banii IPA la fel. Dar, totuși, despre ce vorbim în țările astea? Vorbim despre 4 euro pe cap de locuitor pe an. 4 euro din banii IPA. Pentru alte țări o, o să fie 300 de euro. Dacă este un stat membru, atunci o să fie 3000 de euro pe cap de locuitor. Bine, nu o să cer să fie pe picior de egalitate cu statele membre, dar totuși 4 euro de persoană. Eu cred că și o cafea costă mai mult aici pe zi. Deci eu cred că în niciun caz nu se va îmbunătăți situația cu uh, trei firfirici. Și apoi, câteodată ne întoarcem oarecum problema romilor și uh, nu mai vedem pădurea de copaci. Ați vorbit de uh, hotărârea curții de la Strasburg Dar problema nu e dacă rom, prin Constituție vreun rom ar putea deveni uh, președintele bosniei herțegovina Păi nu e asta problema. Problema este întreaga hotărâre care subminează acordurile de la Dayton. Nu e o problemă a romilor <clears throat> problema romilor din uh, Balcani, problema romilor din Sarajevo este să aibă acces uh, la școală, nu să aibă acces la fotoliul de președinte al Republicii. Bine, în teorie sunt de acord, dar haideți întâi să educăm pe oamenii ăștia. Deci am o întrebare. De ce nu se schimbă punerea în aplicare, care clar este deficitară, având în vedere că rezultatele nu sunt, nu există? În al doilea rând, ce facem cu statele membre și statele candidate care, în ciuda faptului că există fondurile necesare, nu le folosesc? De ce nu forțăm mâna acestor țări și de ce ne ținem gura în această privință? Și apoi, uh, al treilea lucru, uh, n-aș vrea să amestecăm prea mult lucrurile în ceea ce privește hotărârea de la Strasburg. Și mă scuzați dacă m-am cam enervat. Adesso tocă. Mulțumim și acum doamna Iaroca. Mulțumesc, Vă mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc tuturor și țin să-i mulțumesc în principal Soraiei Post, căreia îi se datorează întru totul interesul pentru această chestiune aici. Am făcut pași mari înainte, vă mulțumesc, com mulțumesc comisiei, s-au schimbat uh, multe între timp datorită uh, cele făcute de noi. Mulțumesc și colegului din Suedia, care are dreptate. Uh, monitorizarea este întru totul uh, deficitară care și trebuie reintrodusă prin intermediul digitalizării. Vreau să văd ce se întâmplă cu uh, proiectele lansate, câți copii romi au ajuns la școală datorită acestor programe. E, nu e adesea auzit și din partea Comisiei uh, această monitorizare. Problema uh, este că nu există o obligație din punct de vedere juridic și atunci cum tragi la răspundere o țară? toate instituțiile, toate organizațiile pro-rome acționează. Și din păcate romii nu prea sunt uh, integrați nici în monitorizare și nici în planificare. Nu sunt adevărați parteneri. 50% dintre Uh, proiecte implică efectiv romi. Iar în ceea ce privește banii și urmărirea acestora, da, e o uh, chestiune importantă. Cred că în regiunea Balcanilor trebuie să ne concentrăm să nu repetăm aceleași uh, probleme ca în UE27, ca în statele membre. Uh, avem politici, avem bani, în principiu lumea își face treaba, dar de fapt punerea în aplicare aproape că lipsește. Nu înseamnă doar să organizezi uh, conferințe și să scrii proiecte niciun proiect european uh, nu uh, construiește fabrici, nu îi trimite pe copii la școală, nu se asigură că romii mor mai devreme decât populația majoritară nu oferă mm, acces la piața muncii. Deci batem pasul pe loc de 25 de ani. Multe fundații americane au cheltuit averi pentru desegregarea claselor uh, de școală în Europa. Și apoi, care e rolul bisericilor? Uh, pentru că și uh, bisericile s-ar putea implica. Majoritatea uh, studenților pentru a se asigura că vor putea lucra trebuie să fie um, fie membri ai unei biserici, fie membri ai unei organizații, pentru că fără sprijin nu pot răzbi. Da, legislația nu e rea, dar ea trebuie consolidată. Strategia a fost scrisă pentru 10 milioane de romi Însă problema s-a agravat între timp, mai ales având în vedere că sărăcia a câștigat teren în rândul, atât în rândul comunității rome, cât și în rândul comunității nerome. Parlamentul, Comisia organizațiile non-guvernamentale și societatea civilă trebuie să se ocupe de adevăratele probleme și anume șomajul și celelalte mari probleme. E vorba despre 60 de milioane de persoane. Cred că chestiunea migrației a schimbat foarte mult ecuația și e groaznic să vezi că acum se luptă mai multe grupuri de persoane pentru aceiași bani, aceleași fonduri. Salut propunerea comisiei, ca și pe cea din 2010 și sper că va rămâne uh, comisia la fel de angajată în slujba uh, cauzei rome ca și doamna Fidalgo. Bun. Prima. Mulțumesc. Următoarea vorbitare, vă rog. Ok, thank, thank you very much. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezentări și pentru informațiile atât de amănunțite prezentate. Mulțumesc și pentru angajamentul uh, luat de colegii mei. Și pentru mine cauza romă este foarte importantă. În circumscripția mea din nord-estul Europei, una dintre cele mai mari minorități este cea romă. E vorba despre o zonă ru uh, rurală și urbană în același timp. Și uh, multe persoane din circumscripția mea electorală au legături de familie cu uh, romii din Balcan și din Europa de Est și îi preocupă foarte tare Brexitul și uh, avântul pe care l-a căpătat rasismul și xenofobia în Regatul Unit. Aici în Parlament și, de ce nu și în Balcani, cred că dacă ar fi să ne proiectăm la dezbaterile care au avut loc în Parlament pentru Roma, Ziua Internațională a Romilor din luna aprilie, aici, la Parlamentul European, mai, mult, mai mulți eurodeputați s-au declarat în mod foarte deschis uh, rasiști anti-romi este incredibil uh, cum de părerile lor erau atât de prost uh, întemeiate și pline de stereotipe stereotipuri. Uh, cred că um, până și aici, în instituții, lumea trebuie în continuare să fie educată. Am fost raportor din umbră pe raportul Uh, privind coeziunea socială și comunitățile marginalizate. Am, uh, m-am luptat să se păstreze trimiterea la romi în raportul respectiv, m-am luptat din răsputeri. Uh, Soraya își aduce aminte, pentru că colegii din grup spuneau, e, vai, dar e un raport tehnic, n-ar trebui să facem trimiteri specifice la anumite grupuri n-am fost deloc de acord. Din potrivă, mi s-a părut extrem de important ca grupurile respective, grupurile marginalizate, să fie numite, să scrie acolo negru pe alb despre cine este vorba. Dacă ne gândim că rolul nostru este unul eminamente tehnic și nu politic și nu uman, nu o să facem decât uh, rapoarte slabe cu care nu se poate face nimic pe viitor. Sunt extrem de mândră că mi-am uh, menținut ferm poziția și tocmai pentru că nu m-am lăsat, acel amendament a fost acceptat și s-a făcut trimitere clară la comunitatea romă. Am vizitat Lati în Republica Cehă de curând. Poate știți că acolo este o fermă de porci care a primit finanțare europeană prin uh, Fondul de Dezvoltare Regională, dar o organizație antirasistă a făcut ca a, a, a, în luna iunie a, lua, a avut loc acolo în um, într-un fost uh, lagăr al Holocaustului, o mare adunare a comunității rome și guvernul uh, ceh a fost de acord să răscumpere locul respectiv, transformat acum într-o fermă de porci, să-l răscumpere și să-l transforme într-un uh, loc de comemorare al Holocaustului antirom. nu era vorba de o misiune europeană, nu. Societatea civilă și comunitatea romă au luptat umăr la umăr și au reușit prin intermediul acestui eveniment uh, să își atingă obiectivul. Trebuie să fim alături de comunitatea romă în astfel de situații. Da, câteodată trebuie să dai peste cap uh, procedura așa cum este ea consfințită. Tinerii rom cu care m-am întâlnit la Lati sunt fantastici sunt foarte implicați în ce se întâmplă au o grămadă de idei, uh, de soluții de propus și am fost foarte încântată să uh, propun numele unei femei rome pentru lista laureaților la premiul Saharov. Știu că nu o să câștige niciodată, dar totuși trebuie să continuăm să ne implicăm și mai ales acolo unde uh, se implică oameni care fac parte din această comunitate. Noi trebuie să-i sprijinim pe aceștia. Poate cea mai mare problemă este problema încrederii. Și nu-i vorba doar de comunitatea romă, pentru că mulți cetățeni europeni și-au pierdut încrederea. Și cred că romii și-au pierdut încrederea încă și mai mult. Deci reconstruirea, reclădirea încrederii este cea mai mare provocare în fața noastră atât în Europa, cât și în Balcani, cât și în celelalte țări aflate în curs de aderare. Pentru mine, reclădirea încrederii este esențială. Trebuie să ne ieșim puțin din pielea de deputat și să redevenim oameni, pentru că uh, doar așa vom avea de câștigat. Din păcate, va trebui să părăsesc această conferință, dar țineam neapărat să iau cuvântul. Tocmai pentru că comunitatea romă mi este atât de dragă. Altri? Mulțumesc. Cine mai dorește să ia cuvântul? E, nu, nu. Farei, allora darei la parola per le risposte facendo al contrario. Bun, acum haideți să dăm uh, din nou cuvântul uh, invitaților noștri, dar în ordine inversă decât la început. Are cuvântul în primul doamna Garcia Fidal și apoi domnul Can și apoi în final uh, Soraya Post. Vă rog, doamnă. Thank you very much uh, for... Mulțumesc. Spune doamna Fidalgo, mulțumesc pentru întrebări, comentarii și și sunt și eu uh, frustrată la fel ca vorbitor de aici. Într-adevăr, după cum am spus, măcar uh, am, am auzit și eu că măcar în perioada comunistă romii aveau locuințe, aveau educație. It's strange that moving to democracy. Și e ciudat că după căderea comunismului Iată că situația minorității rome s-a răutățit. I mean, um, sharing this frustration for, for me, I think... Sigur, frustrarea aceasta poate să devină un imbold ca, imbold ca să luptăm pentru respect, pentru egalitate. Sigur, sunt de acord uh, cu obiect obiectivele pe care le-ați menționat. Să fim uh, bineînțeleși. Să nu fie puși romii așa pe un piedestal, ci să, fie, să se bucure romii de un tratament egal în ocupare, în educație, în, locuin, în ce privește beneficierea de locuință. De ce am făcut noi uh, acest sondaj? Pentru că sunt lecții de învățat. La început, să introducem uh, situația romilor ca mm, criteriu pentru extindere a fost un uh, progres enorm. Deci, uh, iată, am ajuns la monitorizare și a trebuit să vedem cum probăm un lucru sau altul. Deci obiectivul sondajului e să avem date, să vedem care sunt decalajele cantitative, de exemplu procesul de învățământ, ca să identificăm exact ce facem, dacă facem progrese, dacă facem pași înapoi și <clears throat> foarte important pentru noi să știm uh, dacă lucrurile diferă de la o țară la alta și uh, să vedem ce avem de învățat din diferitele situații. Nu, nu suntem imobili, așa cum a spus. Pare rău încercăm să ne revizuim politicile pentru că acceptăm, uh, onest, că nu tot ce facem e un succes. Și aș vrea să subliniez ceva. Pentru prima oară, pentru a face progrese la negocieri, Uh, trebuie să facă evoluție și în situația romilor aceste țări candidate. Și ăsta este un instrument foarte puternic. La capitolul 23, de exemplu, țările trebuie să prezintă un plan de acțiune, iată Muntenegru, de exemplu, în planul de acțiune pentru romi, au uh, prevăzute 48 de măsuri. Și noi monitorizăm uh, îndeplinirea acestor măsuri odată la șase luni și avem uh, <clears throat> seminarii monografice în care monitorizăm concluziile. Deci, uh, iată, facem lucruri vizibile și încercăm uh, să și tragem învățămintele necesare și aș uh, dori să vorbim despre un lucru menționat aici, anume uh, Situația romilor în țările aflate în proces de aderare. Acum un uh, comentariu personal. Mă simt la dreptul stânjenită câteodată când lucrăm cu aceste țări și le spunem, sunt țări sărace, le spunem nu puteți să-i dați afară din locuințe, trebuie să găsiți o soluție pentru ei, să faceți una alta, că dacă nu uh, vi se va Uh, uh, veți, avea uh, o, o bulină neagră. <laughs> Și ni se spune, păi cum ne spuneți nouă așa ceva că suntem săraci? Vedeți ce se întâmplă în Franța și în Occident. Așadar, eu vă spun, trebuie <clears throat> să avem și autoritatea morală necesară ca să le spunem lucrurile astea, nu doar instrumente. Și eu personal cred că noi nu avem autoritatea morală necesară. Deci nu e vorba doar despre ei, e vorba și despre noi, ce facem noi la noi acasă. Noi, uh, ce facem noi cu cetățenii, guvernele noastre? Deci să ne facem curățenie și în propria ogradă. În legătură cu ce fac bisericile, da, foarte interesant. Eu sunt uh, din Spania, v da, v da seama după accent, probabil. În Spania, integrarea romilor a început acum 30-40 de ani uh, cu ajutorul bisericilor și prin biserici. Biserica Catolică a început acest, această mișcare și am, am, cu experiența din Spania am încercat să văd ce fac bisericile din țările uh, în curs de aderare și, sigur, eu cred că bisericile au un rol de jucat, nu văd uh, aici niciun uh, reprezentant al diferitelor culte, dar ele au un rol de jucat, e clar. Că e vorba despre drepturile omului, despre milă, caritate, uh, de a ți ajuta aproapele, în fine. Uh, și uh, au chiar datoria bisericile să joace acest rol. Sunt de acord și în legătură cu tinerii, ei sunt viitorul și a investi în ei și noi încercăm cu propriile puteri să o facem. Avem un premiu uh, pentru societatea pentru societatea civilă care uh, susține tinerii din rândurile romilor uh, și eu cred că uh, o schimbare adevărată în, în comunitatea romă trebuie să vină de la ei înșiși. Noi suntem instituții externe, internaționale. Noi avem, sigur, datoria să-i ajutăm, să le dăm șanse, însă ei sunt cei care trebuie să facă schimbarea. Și comunitatea trebuie să-și ceară drepturile în fine, cred că am uh, răspuns majorității întrebărilor. Mm, vă mulțumesc și dacă mai, mai e ceva, poate am uh, ratat ceva, dar vă stau la dispoziție. Președintele, mulțumesc. Da, vă înțelegem frustrarea și noi suntem uh, nemulțumiți. Vreau să mai adaug ceva la comentariile dumneavoastră și anume ce a spus despre biserici. Da, biserica are o activitate de tip caritabil uh, față de mulți oameni. Asta este vocația bisericii. Politica, în schimb, uh, ar trebui să aibă curajul să doboare obstacolele existente. De mai ales să aibă grijă să nu ridice noi ziduri. Pentru că, din păcate, asta se întâmplă în ultima vreme. Deci, uh, noi nu ne ocupăm de caritate. Pentru noi, uh, drepturile omului sunt un element central al politicilor pe care ar trebui să le promovăm ca, ca Uniunea Europeană. Și încercăm să facem. Bun, domnule Can, aveți cuvântul. Um, I mean, I, first of all, I... În primul rând, sunt uh, un totul de acord cu tot ce ați spus și sper că ați înțeles că împărtășesc uh, frustrarea dumneavoastră uh, când uh, vorbim despre incluziunea romilor, unii vin cu muzică, cu stegulețe și așa mai departe. În comunicarea noastră am spus că, până la urmă, miza este demnitatea umană. Trebuie să punem preț pe diversitate în societăți. Încă nu avem acest lucru în societățile noastre. Și în legătură cu cele ce s-au spus înainte, există o uh, decizie structurată legată de Bosnia, dar e clar că problema e de altă natură. De ce nu schimbăm abordarea? A fost pusă această întrebare. Uh, situația s-a înrăutățit uh, și în statele membre, a spus uh, acest lucru și antevorbitoarea mea. Uh, puteți să vedeți datele uh, statistice. Uh, la nivel mondial nu suntem foarte performanți. A spus și Marta acest lucru. Dar una dintre problemele legate de această, această statistică are de a face cu comunicarea Comisiei din luna august, care face o comparație între 9 state membre din Est și Vest. Și avem date pe mai multe criterii, deci participarea la uh, educație, ocupare și uh, angajare. Și uh, din 16 criterii studiate, 9 s-au înrăutățit. Bulgaria, România, Republica Cehă, Slovacia, poate că am ratat pe cineva. În orice caz, situația s-a înrăutățit în ultimii 5 ani în aceste state. Cu toate acestea, și trebuie să spunem și acest lucru, în Portugalia 27% au, am asistat la 127% de îmbunătățiri. Deci trebuie să vedem cine, care sunt fruntașii și de ce și să le cerem părerea și uh, asistența, sprijinul. Credem că rezultate concrete, concrete se pot obține doar la nivel local. Să se uh, renunțe la acel dispreț față de romi. Am citit un uh, articol recent în legătură cu uh, un sat din Slovacia în care primarul s-a gândit, da, comunitatea romă uh, poate să fie un actor viabil din punct de vedere economic. Și în ultimii ani Uh, a implicat romii la nivel local, tocmai datorită schimbării majore de mentalitate față de uh, această comunitate. Deci există exemple de succes. Deci uh, trebuie să o felicit pe Soraya și pe inițiativa din Suedia în legătură cu Comisia privind adevărul și toată partea legată de istoria acestei comunități. Um, trebuie să recunoaștem că excluziunea Uh, romilor în Europa nu începe de la zero, ci bineînțeles că vorbim despre Holocaust, uh, sterilizarea femeilor în timpul Holocaustului și așa mai departe. Sunt aspecte foarte importante în această dezbatere. Deci există uh, lucruri bune, practici sociale, politici noi și așa mai departe. Dar de ce nu schimbăm abordarea, ca să mă întorc la întrebarea mea inițială? Pentru că va fi nevoie de creativitate și uh, ce trebuie să schimbăm în primul rând sunt toate aceste uh, prejudecăți. Am uh, participat la uh, NIS în Serbia. A fost uh, vândut pământul romilor uh, unui dezvoltator imobiliar. Uh, pentru că s-a pornit de la ideea că mm, uh, romii vor pleca, vor găsi un loc altundeva. Și am discutat cu municipalitatea uh, și cu uh, comunitatea și cu investitorul privat. Și cineva a spus la un moment dat că uh, uh romii uh, se află pe terenul respectiv, ceea ce face ca uh, valoarea terenului să scadă. A fost o dovadă de onestitate totală. Într-adevăr, o, o, o comunitate romă pe o proprietate scade, scade prețul terenului respectiv. Deci, iată un tip de prejudecată. Cum putem să depășim aceste prejudecăți? Prin educație Sigur că nu avem toate răspunsurile, dar trebuie să le găsim. Probabil că la nivel tehnic putem spune că trebuie să o luăm uh, pe un drum. Marta a spus, de exemplu, uh, uh, romii uh, trebuie să fie implicați, dar să nu vorbim doar de un proiect pentru rom, ci din contră să uh, avem uh, un proiect uh, în care să fie implicați printre alții și romii, pentru că ei să participe la viața societății respective. Deci e un principiu de bază care trebuie să fie extins. Apoi monitorizarea datelor mai mult și deci colectarea datelor a fost menționată ca problemă. Apoi încurajarea creativității Uh, există idei strălucite. Uh, putem să le uh, transpunem în fapte. În ce privește returnările, nu, mă, nu intenționam să uh, pun la stâlpul uh, infamiei Germania, dar dacă vă uitați la returnări în Europa, avem această problemă a Franței, cu eforturile sale de a-i trimite pe romii din uh, Bulgaria și din România acasă. Mm, ei sunt chiar pe lista noastră de motive de îngrijorare și sperăm ca guvernul francez să schimbe această uh, Uh, problemă care persistă de ani de zile, indiferent că a fost vorba de guverne de stânga sau de dreapta. Dar până la urmă este o chestiune de Uniunea Europeană, pentru că Bulgaria și România sunt state membre ale Uniunii Europene. Iar în ceea ce privește returnările în Balcani, aici aveți și datele și de aceea vorbeam de Germania. Datele disponibile cel puțin. Și situația se poate schimba. Nu spun că uh, dar pentru 2016 3290 de persoane au fost returnate din Serbia, dintre care 2404 erau de etnie romă, deci mai bine de două treimi. E cifrele, sunt vorba de cifrele de la aeroportul din uh, Oslo. Și uh, mare parte dintre aceste persoane veneau din Germania. Deci e o problemă. Mm, din păcate, uh, această aceste returnări au deschis portița pentru returnările pentru populațiile siriene. Și acest lucru se aplică și pentru Macedonia și uh, Kosovo, ca și pentru Bosnia. Și țările de jos uh, procedează la fel, uh, au intrat în colimatorul nostru, dar în orice caz vedem că un stat membru se remarcă în mod negativ. Sper că am răspuns la toate întrebările. Soraya. <coughs> Mulțumesc. Marta, mulțumesc. Uh, Claude, mulțumesc. Mulțumesc tuturor. Ne cunoaștem de ani de zile și știu uh, cum, cât de mult vă luptați pentru integrarea romilor. Mă refer mai ales la uh, colegul uh, care a luat cuvântul înainte și care a fost ministru al integrării în Suedia și datorită eforturilor sau grație eforturilor tale am făcut un pas important înainte. Am avut rapoartele, am avut rezultatele, apoi comisia a fost înființată pentru că am recunoscut antigipismul ca o formă de uh, rasism am avut și cartea albă. Ă, încercăm să ne asigurăm că ă, o persoană din, ă, care s-a născut în Suedia, la 20 de ani trebuie să aibă aceleași drepturi ca ceilalți cetățeni. Deci avem proiecte pilot în orașele din Suedia și alte orașe care nu au făcut parte din proiectul pilot, pilot dar care uh, au luat hotărârea să uh, aplice aceste măsuri. Sigur că în anumite părți din Europa există și schimbări pozitive, dar putem constata că situația se și înrăutățește în alte părți. Și de aceea, unul dintre răspunsuri e, după părerea mea, și mă bucur de faptul că Parlamentul recunoaște antiegipsismul, pentru că aceasta este cauza principală. Nu e vorba de excluziunea socială, nu e doar o chestiune de excluziune socială, ci o chestiune rasistă, care se bazează pe rasism. În 800 de ani de excludere, societatea și toți actorii din societate, că e vorba de biserică, de politicieni, Uh, sau familia regală sau așa mai departe. Deci uh, toată lumea a ajuns la acest consens. Nu vrem țigani, țigani în societățile noastre. Și acest consens încă domnește. Pentru că în aceste opt veacuri am asistat și la un proces de dezumanizare. Cei care nu sunt romi nu reușesc să se identifice cu cei care fac parte din comunitatea romă. Mulți îmi spun mie, a, ești uh, țigancă. Nu arăți, nu te porți, nu te comporți ca o țigancă. Ar trebui să fie un compliment pentru mine. În orice caz, să mă simt flatată. Răspunsul meu ar trebui, ar trebui să mă declar mulțumită sau <laughs> care e situația? Cum uh, arată țiganii? Cum crezi tu că arată sau se comportă țiganii? Dar uh, am mare încredere că Parlamentul și Comisia înțeleg că dacă Uniunea Europeană dorește să se numească o Uniune civilizată, trebuie să abordeze această problemă, pentru că nu suntem puțini. Ar putea fi Finlanda, Danemarca și Suedia. Cam atâția suntem în Uniunea Europeană, populația acestor trei țări unite și încă suntem văzuți ca uh, cetățeni de mâna a doua. Dacă cineva uh, ne face uh, onoarea să ne considere cetățeni, pentru că suntem considerați leneși, murdari și că nu vrem să ne aducem contribuția la societăți. Acestea sunt prejudiciile pe care uh, uh, uh, sunt ideile preconcepute pe care trebuie să le combatem. Și astfel de măsuri antigipsism ne pot ajuta Trebuie să recunoaștem eșecurile pe care le-am înregistrat dacă vrem ca progresul să uh, facă pași importanți înainte. Să vedem ce am greșit. Și dacă ne recunoaștem greșelile, dacă ne cerem scuze, dacă fiecare face un pas, atunci putem avansa. Dar trebuie să trecem printr-o operație chirurgicală, intervenție chirurgicală. Și asta se întâmplă. Pentru că politica de astăzi, îmi pare rău că folosesc acest uh, concept dur, este o politică de apartheid. De aceea avem școli segregate, avem uh, zone de locuințe segregate, avem uh, departamente și în spitale. Totul este segregat, segregat încă astăzi când vorbim despre Roma. E o rușine. Dar Europa nu se rușinează când vorbește despre Uh, țigani. Noi ne simțim uh, rușinați când vorbim despre negri, despre lesbieni și așa mai departe. Lesbiene, nu putem vorbi negativ, dar dacă vorbești negativ uh, într-o, într-un autobuz sau într-o ședință, nimeni nu reacționează pentru că e cumva o atitudine îndreptățită. Nu e nicio rușine. Deci avem toate aceste prejudecăți legate de romi. M-am pierdut puțin, dar aveam o întrebare, Martea, pentru tine. din experiența ta sau din experiența Comisiei, ce crezi că ar putea să facă mai mult Parlamentul? Sau ar trebui să facă mai mult Parlamentul? Pot răspunde doar din perspectivă personală. Primul lucru pe care îl poate face Parlamentul să mențină integrarea romilor pe agenda politică. O puteți face mai bine voi decât noi. Și cred că evenimente precum această trimit, ă, această deci astfel de audieri, ă, referințele din raportul tău în ce privește antigipsismul. De exemplu, la Comisia Interparlamentară am ascultat cu interes ă, faptul că în Kosovo Uh, minoritatea romă va fi reprezentată la um, această uh, comunitate interparlamentară. Și dacă romii vor fi incluși în rapoartele pe țară anuale, atunci va fi foarte important. Și trebuie să ne bazăm pe tot ce s-a făcut în domeniul antigipsismului în toate aceste țări. Evenimente creative, precum Săptămâna Romilor, de exemplu, care a dat un nou impuls societatea civilă, Parlamentul European, Comisia au lucrat mână în mână. Poate data viitoare putem aduce și Consiliul la masa negocierilor, pentru că, până la urmă, Consiliul ia deciziile. Astfel de evenimente interinstituționale creează un nou avânt. Să uh, ne dăm seama că avem o răspundere comună. Uh, am mai menționat și mm, tot ce ține de autoritatea bugetară, care sunt uh, mijloacele pe care le veți pune la dispoziție pentru integrarea uh, romilor pe viitor? Un alt element, nu știu dacă v-ați gândit suficient la el, dar cred că ar fi foarte util, uh, sprijinirea parlamentelor naționale din aceste țări, mai ales a deputaților uh, romi din aceste țări care trebuie să aibă un rol de jucat în societatea respectivă și care au nevoie de sprijinul dumneavoastră. În unele țări, precum Kosovo și Turcia, există parlamentari uh, de etnie romă care nu sunt uh, suficient de puternici, care nu sunt, uh, în orice caz, sprijiniți suficient. Putem să-i ajutăm. Nu știu dacă există parlamentari de etnie romă în comisiile interparlamentare cu aceste țări. Apoi, de asemenea, trebuie să ajutăm uh, societatea civilă. Parlamentul are această posibilitate. O ultimă observație. Cred că Parlamentul European ar trebui să se familiarizeze mai mult cu realitatea Uh, comunității rome, cu limba romanii, cu cultura romanii și așa mai departe. Ceea ce ar fi foarte util pentru europarlamentari. Avem un uh, institut cultural uh, Roma. Haideți să arătăm cât de minunată este cultura romanii. Trebuie ca frumusețea culturii dumneavoastră să se facă cunoscută, Trebuie să înțelegem că comunitatea romă nu este o realitate uh, unitară. Există diverse talente în comunitatea dumneavoastră care trebuie să fie văzute la nivel de Parlament European. Mulțumesc, Marta! Facem acest lucru prin raportul din proprie inițiativă. Totul e făcut împreună cu Comisia și cu ONG-urile rome, dar și nerome, pentru că perspectiva raportului și doream să ne bazăm mai ales pe uh, perspectiva drepturilor omului. Dar să luăm uh, așa partea dură, pentru că a sosit momentul să privim realitatea în față și să ne uh, folosim creierul înainte de a trece la fapte. În încheiere, Livia, dacă nu mă înșel, sau altcineva a spus că a, migranții și comunitatea romă au intrat în competiție, dar așa este, peste tot e la fel. M-am întâlnit cu trei uh, țigani din Grecia astăzi, care vin, deci, dintr-o țară săracă, nu primesc niciun fel de finanțare și banii, alocațiile de stat, le-au fost tăiate banii pentru proiecte sau uh, programe pentru uh, România și deci toate acești bani merg la migranți. Și mi-a spus că migranții o duc mai bine decât noi care suntem uh, membri ai comunității rome. Și am spus, vă rog să nu faceți acea, această comparație, pentru că nu e bună. Toată lumea are nevoie de uh, uh, aceeași calitate a vieții. Și romii din diverse părți ale Europei mă abordează săptămânal. Și mi se spune că li se taie fondurile, pentru că nu sunt la fel de importanți precum uh, migranții. Bine, grație. Vrei... Bun, vă mulțumesc, spune președintele. <clears throat> Aș dori să fiți cu toții conștienți de această luptă împotriva antițiganismului. E o luptă care trebuie dusă pe multiple planuri, pentru că dacă noi nu afirmăm uh, hotărât sau mai hotărât uh, Europa, în Europa chestiunea drepturilor omului, până la urmă, inclusiv uh, trebuie să spunem că este un conflict cultural în care riscăm să ne împotmolim. Bun, noi suntem politicieni, deci <clears throat> Noi nu ne putem permite dezamăgirea sau să rămânem în situația asta. Cei care fac politică, atunci când ceva nu funcționează, trebuie să se lupte ca lucrurile să se pună pe roate. Asta încercăm să facem la Parlamentul European și cred că prin această audiere am încercat să uh, îndeplinim acest obiectiv. Da, eu misiune și a Comisiei și trebuie să uh, acționăm împreună, pentru că, iată, Consiliul uh, trebuie să acționeze și el și noi trebuie să facem presiune asupra Consiliului. Problemele astăzi din Europa provin din faptul că Consiliul e incapabil să schimbe direcția. Putem să tot facem discursuri frumoase, cum a făcut Juncker cu starea Europei, dar dacă apoi uh, nu se și face ceva și în mod coerent și credibil, atunci uh, întotdeauna ne lovim de obstacolul acesta nu știu, poate ridica de grupul de la Visegrad sau de alții, deci noi trebuie să împingem ca lucrurile să miște înainte. Mulțumesc și ne revedem mâine dimineață.